începem uh, încă direct voturile, mai am două comunicări de făcut. În primul rând, doamna Eleni Teoharus părăsește sau a părăsit grupul PPE și din 8 a 3 a 2016 s-a alăturat